Dear colleagues, I think we will slowly start. Stimați colegi, haideți să începem. Cu siguranță ni se vor alătura mai mulți membri. Am avut deja o zi foarte plină cu multe aventuri, însă în această după-amiază avem un schimb de opinii cu Comisia, cu DG Digit, reprezentată aici de Gertrud Gertrud Ingestad, director general al DG Digit, și vom discuta despre transformarea digitală a administrațiilor publice europene în statele membre. Cred că e momentul potrivit să discutăm acest subiect acum. Doamnă Ingestad, vă voi da cuvântul, după care vom deschide discuția noastră. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte de Suter, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit astăzi aici. E o plăcere pentru mine și pentru echipa mea să începem acest schimb de opinii aprofundat cu importanta dumneavoastră Comisie Parlamentară. Stimați membri, Transformarea digitală a economiei noastre și a societății noastre are loc acum cu o viteză nemai întâlnită până acum. Am reușit să facem multe în mandatul trecut, astăzi trebuie să continuăm toate acestea. Și, după cum spunea președinta noastră Ursula von der Leyen, trebuie să încercăm să facem și mai multe. O Europa care vrea mai mult, e o Europa care profită de pe urma oportunităților din era digitală, însă cu niște frontiere clare, etice și de siguranță, iar cetățenii să fie punctul central. Așa cum știm cu toții, lumea se transformă cu o viteză uriașă. E transformată de tehnologiile digitale, cum ar fi datele, inteligența artificială, echipamentele mobile tot mai utilizate, rețelele colaborative și sociale, tehnologiile de tip cloud și performanțele pe care le au acum calculatoarele. Uniunea Europeană deja are un set de standarde în ceea ce privește tot ceea ce ține de telecom și avem de asemenea și o abordare etică pentru inteligența artificială. Acum trebuie să acceler- accelerăm și digitalizarea administrațiilor publice europene la toate nivelurile, dacă ne dorim ca Europa într-adevăr să fie pregătită pentru era digitală. Noi suntem convinși că trebuie să menținem și să consolidăm strategia privind piața unică. Aceasta va fi baza pe care vom reuși să creăm administrații publice digitalizate pe deplin în întreaga Uniune. Aceasta să fie baza pentru o Europa pregătită pentru era digitală. Avansurile tehnologice ne oferă posibilități pe care nu le-am mai avut până acum, astfel încât să ne apropiem de cetățeni. Mulțumită tehnologiei, putem să răspundem la nevoile cetățenilor și comunităților, mai ales pentru cei mai vulnerabili și excluși. Astfel, Domeniul digital are acest potențial de transformare a administrațiilor publice, astfel încât acestea să-și ofere serviciile într-o manieră durabilă și sigură și avându-i pe cetățeni în mijlocul lucrărilor lor. E oportunitate să transformăm administrațiile publice tradiționale. Putem acum să avem administrații publice eficiente din perspectiva costurilor, să ne ajute să completăm piața unică, companiile să poată să opereze în siguranță la nivel transfrontalier, iar oamenii să aibă încredere și să aibă acces la servicii. Astfel, cele patru libertăți vor fi o realitate la nivel intern și poziția Uniunii Europene va fi consolidată în competiție competitivitatea globală. Putem să avem administrații publice bune care sunt apropiate de cetățeni atât timp cât utilizatorii sunt centrul. Interoperabilitatea este cea mai importantă aici. Va fi astfel crescută încrederea și coeziunea și vor fi închise lacunele între cetățeni și instituții. Apoi ne vom asigura și că aceste administrații publice au un grad mai mare de responsabilitate și sunt mai transparente, transparente în elaborarea de politici, astfel încât instituțiile, părțile interesate vor putea să colaboreze pe baza dovezilor, echității și încrederii. Vom putea lupta astfel împotriva dezinformării și vom ajunge la o pol- discuție politică inclusivă și o luare a deciziilor la fel. Așa că comisarul nostru, Johannes Hahn, a primit acest mandat de a digitaliza administrațiile publice europene, începând cu Comisia Europeană. Comisia va fi un exemplu. Transformarea noastră digitală este o oportunitate unică de a explora explora potențialul digitalizării de a crea soluții inovatoare pentru o comisie mai de încredere eficientă și mai transparentă. Ne vom concentra pe acțiuni care vor accelera această transformare, astfel încât Comisia să devină o organizație digitală pregătită pentru provocările erei digitale. Strategia digitală, care a fost adoptată acum un an și jumătate, și sinergiile și inițiativele pentru sinergii creează o foaie de parcurs pentru a crea un adevărat ecosistem digital pentru 2022 cu următoarele caracteristici. Siguranță prin design, protejarea datelor prin design, interoperabilitate încă de la început și deschidere și, trans- și varianta transfrontalieră încă de la început. De asemenea, ne dorim să reformăm administrațiile publice europene. Majoritatea sistemelor din Comisia Europeană fac legătura dintre instituții și statele membre. Există un schimb de date și de servicii în diferitele domenii politice. De exemplu, interoperabilitatea e o prioritate în sectoare precum transportul, controlul la frontieră și securitatea, justiția și sănătatea. Armonizarea infrastructurilor digitale și a standardelor, adoptarea și reutilizarea soluțiilor folosite și modelele de interoperabilitate interoperabilitate sunt foarte importante pentru a avea servicii digitale transfrontaliere. De aceea este important ca aceste priorități să se oglindească în următorul CFM, astfel încât să putem continua să promovăm specificațiile comune și standardele comune, să creăm cele noi de care e nevoie și să supraveghem punerea în aplicare a cadrului european pentru interoperabilitate. Viziunea noastră este să accelerăm și să îmbunătățim digitalizarea administrațiilor publice în întreaga Uniune Uniune. E valabil și pentru Comisia Europeană, pentru instituțiile europene și pentru administrațiile publice europene la toate nivelurile. Prioritatea noastră trebuie să fie să simplificăm aceste procese complexe cu care au de-a face cetățenii în viața de zi cu zi. De exemplu, declarațiile de impozit transfrontaliere, buletinele electronice, asigurările sociale și așa mai departe. Se, sunt atinse toate sectoarele și toate nivelurile de guvernanță și e important și pentru cei care studiază sau lucrează în afara țărilor lor. Administrații care să funcționeze bine digitale vor duce și la o reducere a birocrației, astfel încât vom avea o piață internă dinamică și competitivă. Avem un know-how solid din ultimii ani. Comisia Europeană a întreprins acțiuni pe mai multe fronturi, am sprijinit în mod direct administrațiile publice din Europa în transformarea lor digitală. Avem diferite instrumente în acest sens. Mecanismul de conectare a Europei e un instrument, avem și programul ISA, toate acestea oferă sprijin financiar și mai mult oferim linii directoare, coordonare și promovăm standarde și cele mai bune practici prin intermediul planului de acțiune privind guvernanța electronică și prin cadrul european de interoperabilitate. Acum e timpul să ne gândim la următorii pași și vrem să o facem împreună cu dumneavoastră, cu Parlamentul European. Administrațiile publice europene trebuie să facă următorul pas pe niște administrații publice bazate pe date, astfel încât să poată să utilizeze și să facă schimb de date într-un mediu eficient și sigur. Este o condiție cheie pentru a putea introduce instrumentele de inteligență artificială și pentru a avea o mai bună disponibilitate a datelor între domenii și frontiere. E o precondiție pentru a crea valoare pentru cetățeni și mediul de afaceri în Europa și pentru a putea să dezvoltăm dezvoltăm în continuare piața unică digitală. Într-o piață internă care funcționează bine, administrațiile publice trebuie să răspundă la nevoile cetățenilor, indiferent de entități, de sectoare politice, frontiere. Înseamnă că trebuie să ținem cont de toate aceste soluții digitale în administrațiile publice peste tot. Asemenea, provocă, provocări asemănătoare există peste tot, cu mici diferențe în întreaga Uniune Europeană și în toate administrațiile publice. În Comisie și în statele membre se fac foarte multe mult eforturi pentru a putea face față acestor provocări. Însă există o lipsă de coordonare. Se ajunge la suprapuneri, fragmentare, costuri crescute, soluții de calitate scăzută și câteodată chiar și noi bariere pentru uh, partajarea de date, dar până la urmă provocarea e aceeași. De aceea, standarde comune, soluții comune, acestea sunt cele care pot să ne ajute să reducem problemele, întârzierile și să nu ajungem la soluții digitale incompatibile. Chiar dacă e-guvernanța și performanța privind interoperabilitatea merg în direcția cea bună, digitalizarea administrațiilor publice presupune o, accelerare a eforturilor, mai ales în ceea ce privește crearea de capacități digitale, apoi instrumente digitale reutilizabile și interoperabile, astfel încât să fie bine implementate politicile UE și pentru a îmbunătăți cooperarea administrativă și judiciară. Comisia Europeană își dorește să lucreze îndeaproape cu statele membre pentru a moderniza administrațiile publice din Uniune, să utilizeze tehnologia astfel încât guvernele să se apropie de cetățeni și mediul de afaceri și pentru a simplifica modul în care funcționează administrațiile publice. Cele patru domenii cheie în care avem nevoie de acțiuni sunt următoarele. Interoperabilitatea transfrontalieră, cetățenii în mijlocul tuturor politicilor, procese administrative simplificate și date deschise, open data. De aceea avem nevoie de cooperare și considerăm că rolul Parlamentului European pentru a ne atinge obiectivele e esențial. Voi încheia spunându-vă că doresc să colaborez cu dumneavoastră, să vă ascult, să ascult propunerile dumneavoastră, să învăț de la dumneavoastră ce experiență aveți dumneavoastră acasă și împreună să facem totul să devină realitate. Și vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Ingeștat, pentru prezentarea făcută. Doamna Șaldemoze dorește să intervină pentru a deschide discuția. Vă mulțumesc! Iată că am ascultat o prezentare foarte interesantă sunt de acord cu obiectivul pe care vi l-ați propus și anume să discutăm cu toții despre acest domeniul digital, administrațiile publice, instituțiile să poată să colaboreze mai bine transfrontalier. E important și pentru Uniune și pentru statele membre. Cu obiectivele sunt de acord, însă sunt puțin, puțin sceptică atunci când ajungem la practică. Cum va funcționa totul în practică? Știm că există diferențe foarte mari în felul în care statele membre abordează digitalizarea în administrațiile publice. Încă persistă diferențe mari și aici mi-aș fi dorit de la dumneavoastră informații informații mai concrete. Cum vă închipuiți dumneavoastră această interoperabilitate? Cum trebuie să funcționeze? Statele membre trebuie să aibă aceleași sisteme de date? Cum putem noi să evităm o situație în care ceea ce facem noi devine birocratic? Ne spuneți și sunt de acord, dar nu e atât de ușor. De exemplu, când cineva se află într-un alt stat să utilizeze serviciile administrațiilor publice, cum vă veți asigura că așa se va întâmpla? Să fie folosite în comunicarea electronică, formularele să existe în toate limbile oficiale din Uniunea Europeană? Cum vă spuneam, sunt de acord cu obiectivele dumneavoastră, cu viziunea pe care o aveți, dar ar putea să intervină probleme și pe mine m-ar interesa cum vor arăta toate acestea în practică, pentru că persistă diferențe diferențe între statele membre și cât de mult au, au progresat acestea. Vă mulțumesc! Sunteți de acord să ascultăm mai multe întrebări și să răspundeți după aceea, doamna Gebhardt? Mulțumesc! Întrebarea mea merge în aceeași direcție și eu țin să vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. Totul sună minunat, însă am mari semne de întrebare cu punerea în aplicare. Avem experiența și cu sistemele vechi, cele pe care le-am făcut deja, IMI și altele, uh, și am văzut că această colaborare între administrații, pe aceasta ne doream să o simplificăm, avem și aceste formulare electronice care sunt traduse în mod automat, dar eu am impresia că, da, sistemele există, însă acestea nu sunt utilizate așa cum ar trebui în statele membre. Și atunci, statele membre, mai ales angajații din statele membri, cum vor putea fi aceștia încurajați să utilizeze într-adevăr aceste sisteme în în beneficiul cetățenilor, consumatorilor, să poată fi într-adevăr folosite. Sunt întrebări importante pe care le avem. Da, mi s-a părut minunat când acum câțiva ani, în mod electronic, am putut să-mi transmit uh, certificatul de naștere la Paris sau să-l solicit de la Paris. Nu a trebuit să mai călătoresc la Paris pentru a solicita certificatul și mi-a fost chiar și transmis. Însă mă gândesc să fac același lucru în Germania ar fi probabil o catastrofă. Trebuie în continuare să merg acolo la autorități pentru a scoate acest certificat. Și atunci, cum putem noi să ne asigurăm, prin ce instrumente doriți să vă asigurați că, într-adevăr, totul va putea fi pus în practică? Pentru că, până la urmă, aceasta este problema pe care o tot avem, mai ales în statele membre. Vedem că Există acest termen care tot mai utilizat, subsidiaritate, acest termen înspăimântător, tot timpul ne lovim de el, în care ni se spune, da, dar acolo Europa nu are nimic de spus, ține de noi, ține de administrațiile noastre, administrația noastră e făcută așa și nu altfel, noi facem cu datele așa și nu altfel, puteți să spuneți dumneavoastră ce-ți vor și până ce doriți. Și până la urmă nu mai există această interoperabilitate. Cum vă veți asigura asigura că statele membre vor fi alături de noi. Cred că aceasta este, de fapt, marea problemă. Thank you. Mrs. Leitau? Mulțumim, doamna Leitau. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă director general, pentru proiectul dumneavoastră foarte ambițios. Aș vrea să spun că o cunosc pe doamna director general foarte bine Eu am trecut printr-un lung proces de transformare. A trebuit să gestionez acest proces uh, ca parte a administrației publice și pot să spun că întotdeauna este important uh, să ne gândim cum vom putea prelua niște date, date fiscale, date care vizează asigurările sociale și așa mai departe, să le facem apoi interoperabile pentru a ajunge să avem un singur card, să spunem. Cardul portughez este un card unic pentru toate sistemele publice de administrație. Se bazează pe o platformă interoperabilă. Deci, experiența mea mi-a demonstrat că există o cale prin care putem să obținem încrederea statelor și asta ar însemna să o luăm de la bun început a existat un caz sau două care au avut uh, impact asupra unui număr mare de oameni, dar acolo unde există aceste sisteme IT, chiar dacă ele nu sunt uh, identice, ele pot să devină interoperabile. Ar fi interesant așadar să putem analiza sistemele IT ale statelor uh, membre, uh, dacă nu uh, chiar ale tuturor statelor membre, ci ale multora, toate acestea ar putea deveni interconectate, după care s-ar putea lătura acestui sistem și statele care nu o fac de la bun început. Și așa, toate lucrurile ar deveni mai vizibile pentru cetățeni, lucrurile ar începe să aibă sens pentru ei și ei ar putea observa că se produce un progres. Pentru că dacă ar fi să începem uh, cu implicarea tuturor autorităților uh, din toate statele membre, uh, pur și simplu lucrurile s-ar bloca de la bun început, iar schimbarea n-ar mai apărea. Așadar, din experiența mea, din umila mea experiență, pot să vă spun că atunci când vine vorba de ceea ce facem noi, pe planul uh, interacțiunilor internaționale, uh, trebuie să aibă uh, la bază un astfel de sistem. Deci trebuie să ne apropiem de oameni cât se poate de mult, să ne apropiem de utilizatori, uh, de cei care au uh, uh de încasat, să zicem, anumite venituri uh, uh, de la stat. Și acolo am putea să facem diferența. Până la urmă, aceasta este o sarcină de care ne putem uh, ocupa. Cu cunoștințele mele pot să vă spun că am fost absolut convinsă de faptul că o astfel de uh, sarcină uh, poate să fie una de care să ne ocupăm uh, noi, o sarcină foarte importantă. Asta că vorbim despre piața unică sau despre a călători dintr-un punct uh, în altul. Pot să vă dau foarte multe exemple din propria mea experiență, din viața mea uh, de la Bruxelles, niște experiențe uimitoare. Și atunci uh, ajung să mă întreb, dar sunt în Europa, atunci de ce nu pot să am o, o garanție pentru aspiratorul meu uh, folosind propria mea carte de identitate portugheză? De ce uh, nu pot să am uh, garanții obținute aici dacă nu am uh, buletin de Belgia sau telefon mobil în Belgia. Sunt niște obstacole pe care le-am putea elimina și care ne-ar putea permite să fim mai coerenți în Uniunea Europeană. Doamnă director general, vă felicit așadar uh, pentru ambițiile dumneavoastră, însă vă recomand să începeți cu două, trei cazuri în care lumea digitală poate să transforme viața oamenilor. Nu vorbim uh, despre birocrație electronică, pentru că aceasta este încă și mai îngrozitoare decât uh, birocrația propriu-zisă. Alegeți două, trei uh, state din nord, din sud, mai mult sau mai puțin avansate și faceți o, o primă experiență înainte să treceți la etapa următoare. Puteți apoi să ne prezentați un uh, caz concret de reușită și atunci, cu siguranță, va exista mai puțină reticență în Parlamentul European față de astfel de uh, idei. În ciuda reticențelor noastre, însă, ne dăm și noi seama că e un lucru bun ca administrațiile publice să folosească lumea digitală și inteligența artificială pentru a oferi uh, servicii mai bune cetățenilor, pentru a putea preveni anumite probleme, uh, de exemplu, șomajul pe termen lung, uh, diabetul, toate acestea sunt exemple pe care le-am folosit noi în uh, Portugalia atunci când am folosit inteligența artificială pentru a anticipa problemele și pentru a găsi soluții înainte ca problemele să um, se producă în viața uh, oamenilor. Mulțumesc foarte mult, în orice caz uh, nu vă lăsați și sper să aveți sprijinul necesar pentru a duce la bun sfârșit această misiune. Bun, trei întrebări aveți acum, după care vom trece la o nouă rundă. Mulțumesc foarte mult, mai pentru pasiune și pentru implicare. Am primit niște întrebări foarte interesante. Aș vrea să fac un pas în spate pentru a vedea ce am făcut până acum. Am făcut multe uh, prin uh, vechile programe și activități pe care le-am uh, avut. Am creat uh, cadre, uh, truse de instrumente, orientări și așa mai departe. Deci avem o, o bază de plecare. Însă cu toții ne dorim să accelerăm uh, procesul și ne gândim cum să facem să ducem cu un pas mai departe, cum putem avea beneficii concrete pentru cetățeni. Și ajungem la cazurile uh, pe care le-a menționat și doamna Leitao. Cum facem diferență, uh, ca diferențele între statele membre să dispară sau măcar să se reducă? Lucrăm la niveluri diferite, lucrăm foarte mult cu ceea ce numim uh, rețeaua uh, CIO uh, din uh, diverse state. Ne întâlnim de două ori pe an, sub fiecare președinție. Și pot să vă spun că de la bun început, început ni s-a spus că la aceste uh, Uh, întâlniri, ar trebui să schimbăm între noi uh, buletinele, cărțile de identitate pentru a vedea dacă ele funcționează în uh, celelalte sisteme. Deci e o cale bună de a vedea ce am putut face în diverse state în Europa, ce anume putem împărtăși și așa mai departe. Putem vedea și ce nu funcționează, pentru că și acest lucru este la fel de important ca și celălalt aspect. Avem comisii cu experți din statele membre care se implică unii alături de ceilalți pentru a vedea cum putem acoperi lacunele, cum putem merge mai departe departe, cum putem vedea uh, acoperite aceste lacune prin soluțiile pe care le găsim. Apoi, trebuie să ne adaptăm mai mult nivelului local și regional, pentru că aceste două niveluri sunt unele la care se petrec foarte multe lucruri. Sunt cetățenii în Europa care sunt foarte activi în aceste domenii, se implică foarte mult în aceste activități și noi ne implicăm în relația cu ei. Avem echipe care merg pe teren, care să poată sensibiliza publicul și care în același timp să adopte soluții de interoperabilitate sau să se bazeze pe uh, ceea ce există în acest moment, de exemplu uh, Connecting Europe Facility, instrumentul pentru conectarea Europei și așa mai departe. Deci să folosim posibilitățile pe care le avem și să schimbăm informații. Firește, campaniile de sensibilizare trebuie înmulțite pentru că nu întotdeauna ajungem la cei care trebuie să asculte uh, informațiile care provin de la noi. Apoi putem ajunge la, la accelerarea procesului. Cum putem face un pas mai departe? Stabilim contacte cu oameni în statele membre uh, Ehm, dar acum trebuie să punem totul la un loc, să avem un întreg. Sunt foarte multe soluții, sunt foarte multe uh, uh, elemente pe care le avem, programe care au fost dezvoltate până acum, avem elemente care ne vin din partea statelor membre, dar avem nevoie de o platformă pe care să aterizeze toate aceste uh, informații și care să uh, ajute statele membre să folosească ceea ce există deja. Sunt state foarte avansate care uh, pot să continue să experimenteze împreună sau alte state mai întârziate care trebuie să înțeleagă ce există deja, de unde pot să înceapă, cum pot să evalueze unde se află în ceea ce privește interoperabilitatea și care ar fi pașii logici următori pentru ele. Deci uh, avem instrumentele de lucru, avem ingredientele pentru ca rețeta interoperabilității să funcționeze. Deci asta trebuie să mai accelerăm în următoarea rundă de activități. Aș dori să mai subliniez ceva și anume uh, The Single Digital Gateway, portalul unic uh, digital. Acolo există foarte multe uh, servicii, inclusiv cele pe care le-ați menționat dumneavoastră. Uh, care ar trebui să fie în mod obligatoriu disponibile în toate statele uh, membre și la nivel transfrontalier. Și toate acestea uh, cuplate cu facilități de traducere pentru ca să existe și această dimensiune multilingvă, să fie totul disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Uh, vorbim la început despre 20 de servicii, însă asta practic ne pune pe drumul cel bun, astfel încât statele membre să fie obligate să-și îndeplinească obligațiile. Deci vrem să explicăm extindem această rețea, să înțelegem care sunt bunele exemple. Pentru că, până la urmă, trebuie să înțelegem ce nevoie au oamenii, că dacă nu oferim servicii care să se cupleze cu nevoile oamenilor, nu vom avea niciodată succes. Trebuie de asemenea să lucrăm și cu sectoarele, pentru că multe dintre aceste elemente apar și în legislația sectorială, de exemplu asigurările sociale. Uh, asta se întâmplă într-o parte a Comisiei unde se lucrează cu sisteme informaționale și cu sisteme existente pentru toată Europa. Deci lucrăm la niveluri diferite uh, pentru a uh, ajunge exact unde trebuie. Aș mai adăuga ceva aici și anume cum mergem mai departe la programul pentru Europa Digitală pentru că așa ne bazăm pe anumite întrebări uh, pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Trebuie să ne uităm puțin la sinergiile dintre toate programele Comisiei Europene. Încercăm, practic, ca uh, proiectul nostru să intră în uh, proiectul pentru Europa Digitală ca să fim integrați. Nimeni din afara Comisiei n-ar trebui să uh, aibă neapărat de și bătu capul cu sursa uh, informațiilor pe care le caută. Deci tot ceea ce ține de aspectul digital ar trebui să fie bine înțeles uh, ar trebui să putem lucra și cu uh, fondurile regionale și așa mai departe, să creăm niște sinergii. Trebuie să vedem că o parte dintre acest, din acest uh, program uh, cu Europa Digitală trebuie să se conecteze cu programele legate de date, aspecte etice legate de inteligență artificială, securitate cibernetică și așa mai departe. Toate aceste elemente trebuie să lucreze bine unele cu celelalte și să se întrepătrundă. Aceasta ar fi calea de urmat. Prin întrebări ați vrut să doriți cum se poate întâmpla totul uh, respectând și subsidiaritatea. Practic, încurajăm toate nivelurile diferite și sectoarele administrației publice din statele membre să uh, meargă în această direcție. Totul s-ar combina așadar foarte bine cu măsurile și activitățile și instrumentele pe care tocmai le-am menționat. Deci, uh, portalul unic digital, campanii de sensibilizare uh, prin care trimitem echipe pe teren, organizarea de sesiuni de împărtășire de bune practici, conferințe, Avem un uh, program care funcționează în domeniul prețurilor în acest uh, sens. Practic, specialiștii ar trebui să poată să se întâlnească cât se poate de repede și de des ca să poată să schimbe informații. Și trebuie să ajungem la cât mai mulți oameni, însă la asta mai avem de lucrat. Iar aici cred că ați putea să vă aduceți și dumneavoastră contribuția, mai ales în ceea ce privește sensibilizarea. Mă opresc deocamdată aici. Um... Mulțumesc! Trecem la o a doua rundă de întrebări. Mai întâi are cuvântul doamna Toți. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă director general uh, de la Digit Digit pentru faptul că ați venit la ședința Comisiei IMCO de azi. O primă observație. Planul de acțiune al guvernelor Uniunii Europene a fost un pas înainte important în digitalizarea sectorului public, dar odată cu uh, dezvoltarea instrumentelor de inteligență artificială, trebuie să facem mai multe eforturi pentru a pune utilizatorii finali cu adevărat în centrul atenției în serviciile publice. Sunt absolut de acord că cooperarea între instituțiile europene este extrem de importantă pentru ca digitalizarea administrației publice să aibă loc la nivelul cel mai înalt. Aș dori să subliniez faptul că eforturile pentru a digitaliza sectorul public trebuie să fie bine coordonate, atât la nivel național cât și la nivel european, pentru a evita fragmentarea digitală a serviciilor și a datelor. Și nu trebuie să uităm că atacurile cibernetice devin din ce în ce mai sofisticate și sunt uh, direcționate și împotriva administrației publice și e nevoie de resurse importante pentru a lupta împotriva acestora. Aș avea două întrebări pe care doresc să le adresez Comisiei. Cum se va asigura Comisia că instituțiile vor fi cu adevărat protejate de atacurile cibernetice? Și a doua întrebare, cum va comunica mai bine cu autoritățile locale publice de la nivel, eh, autoritățile publice de la nivel local. Doamna Argapini. Mulțumesc mult, doamna președintă. Sigur, nu trebuie să mai repet și eu, dar îmi face plăcere să spun că ați avut o prezentare, o viziune foarte bună și uh, m-aș bucura să ajungem uh, la o digitalizare uh, întreaga piață internă și mă gândeam uh, când am fost în Estonia și am văzut acolo, pentru că este aici domnul Ansip, uh, cât de avansată este Estonia, de exemplu. Colega mea spunea că ar vrea să aibă un singur uh, document care să fie bun la toate și eu am văzut asta în Estonia și îl felicit aici pe domnul fost comisar. Uh, Uh, întrebarea mea acum nu mă repet sunt de acord cu ce au spus colegii dar eu mă duc la uh, alte două întrebări în primul rând că pentru a avea digitalizare trebuie să avem infrastructură și acum aici avem o diferență între infrastructurile existente în statele membre dar mai avem o diferență în uh, competențele cetățenilor deci sunt state și vă spun și din propria experiență și mai ales în cadrul statelor anumite regiuni cele rurale la care cetățenii nu au competență și ă, asta va fi o barieră al doilea lucru capacitatea administrativă este diferită în statele membre da pentru că dacă unul ă, ă, să luăm estonia din nou e obișnuită și am văzut robotul că ne livrează ciocolata la destinație și pizza și așa mai departe dacă cetățenii sunt deja de mulți ani obișnuiți cu acest lucru evident că cetățeanul din altă regiune care nu este obișnuit nu are abilități nu este pregătit profesional îi va veni mai greu și atunci eu mă gândesc la digitalizare exact ca la impasul care e acum în uh, transportul uh, pe cale ferată pentru că e diferență de infrastructură și nu poate trenul care merge cu trei sute viteză în franța să treacă în altă graniță dacă acolo uh, calea ferată nu e făcută. cum vă gândiți să bugetați acest lucru pentru că este foarte legat de buget. noi lucrăm acum la noul cadru uh, comisia lucrează la noul <laughs> cadru financiar și sigur și consiliul și noi. dacă noi nu vom face inteligent această împărțire a bugetului fără a merge pe orgolii sau pe altceva să legăm de ce lucrați dumneavoastră ce viziune aveți ce proiecte aveți uh, încât aceste disparități regionale să fie bugetate pentru a ajunge la nivel Uh, egal cu celelalte state ca să poată să existe această interoperabilitate prin digitalizare nu o să avem reușită și atunci uh, ideea mea este sigur să lucrați ca o echipă acolo în comisie și să lucrați cu cei care se ocupă de împărțire de bugete încât visul dumneavoastră viziunea dumneavoastră visul și al nostru să se întâmple aceasta este întrebarea dacă credeți că putem această diferență de capacitate administrativă și de competențe a cetățenilor și de infrastructura existentă să fie surmontate prin uh, uh, alocări bugetare pentru a ajunge la, uh, la un nivel um, compatibil să spun așa de lucru. vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Ansip. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc lui Gertrude Ingestat și întregii DG Digit pentru că promovează serviciile publice digitale. Știm cu toții că serviciile publice digitale sunt mult mai eficiente decât cele tradiționale, sunt și mai transparente, un lucru bun pentru toată lumea, nu pentru corupți. Și serviciile publice digitale sunt mult mai inclusive decât serviciile tradiționale, pentru că atunci când oamenii sunt mai bine informați, vor participa la procesul de luare de decizie. Și doresc să spun că, în practică, în toate cele 27 de state membre avem servicii publice digitale excelente. Dar întrebarea este cum se poate avea acces transfrontalier la aceste excelente servicii. Iată, acesta este semnul întrebării. De exemplu, rețetele electronice în Suedia, Danemarca, Finlanda, Estonia și în Grecia există practic 100% dintre medici uh, scriu rețete electronice. Dar când suedezii merg în Danemarca, au nevoie de o rețetă pe hârtie. Singurele două țări în care se există recunoaștere reciprocă a rețetelor electronice sunt Finlanda și Estonia. De ce? De ce doar două țări din 27 își recunosc reciproc uh, rețetele electronice. Sau uh, achizițiile uh, publice electronice sunt foarte dezvoltate în Portugalia, de exemplu, dar de ce nu în toate 27 statele membre? Cred că nu putem explica aceste dificultăți printr-un singur blocaj. Există diferite interese, uh, Uh, probleme juridice și așa mai departe. Dar aș dori să ne atrag atenția și să vă atrag atenția asupra sistemelor de identificare pe care le-ați menționat deja. Avem EEIDAS în Uniunea Europeană și șase țări din 27 au semnat, au, participă la acest sistem EEIDAS. Deci, recunoașterea reciprocă a identităților digitale este o realitate pentru aceste șase țări, într-un fel. Încă șase sau șapte state vor participa în curând, vor fi 13 din 27 și în același timp știm cu toții cât e de ușor să folosești, de exemplu, pentru tranzacții bancare, telefonul mobil. Sunt sisteme de recunoaștere facială și așa mai departe sau cardul de plastic în uh, uh, portofelul meu uh, este deja depășit, pe, pentru că acum avem aceste uh, carduri inteligente, care nu mai sunt așa de inteligente, și uh, identificarea mobilă este deja depășită. Avem atât de multe sisteme de identificare care pot uh, fi utilizate cu mobilul, cu telefonul. Întrebarea este ce fel de identități digitale se folosesc în statele membre și cum se pot ele recunoaște reciproc. Astăzi folosim prea des Google și Facebook pentru a avea acces la anumite site-uri web. Nu sunt doar instrumente bune de acces, dar practic ne dăm datele cadou firmelor Google sau Facebook. De ce trebuie să facem acest lucru? De ce e așa de complicat să ne creăm propriile noastre sisteme de identificare și să avem o platformă unificată de schimb de date pentru recunoașterea reciprocă a acestor identități digitale? Deci, vă întreb. Nu e o întrebare, deci este mai repede o rugăminte să cooperați mai mult cu DG Connect la uh, evaluarea și extinderea uh, sistemului EIDAS. Și apoi vom avea o, cu adevărat uh, o administrație publică digitală la nivel european. Mulțumesc! Vă mulțumesc, mai sunt încă două întrebări, le vom asculta acum. Mai întâi, domnul Colaia. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă directoră generală, pentru prezentarea dumneavoastră. Mă bucur că ați vorbit mult despre interoperabilitate care, din punctul meu de vedere și sper că și din punctul de vedere al Comisiei, este esențială pentru um, o administrație publică digitalizată. Și când vine vorba de principalele elemente ale interoperabilității, așa cum o văd eu și sper că Comisia este de acord cu mine, un element esențial sunt tehnologiile uh, cu sursă deschisă și uh, programele gratuite și uh, open source care permit să existe soluții eficiente, durabile, pe termen lung, fără un control al furnizorului prin de, prin drepturile asupra uh, programelor respective. Cum veți încuraja folosirea tehnologiilor uh, open source și adoptarea acestora în administrația publică? Mulțumesc! Mulțumesc și ultima vorbitoare este doamna Clun. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru prezentare. Mi s-a părut foarte interesantă, mai ales când vine vorba de modul în care încercați să colaborați cu statele membre, să le sprijiniți uh, pentru a-și digitaliza sistemele de administrație publică. E important pentru că avem diferențe mari și în interiorul statelor membre și între statele membre. Aș dori să vă pun o întrebare care se referă la țara mea, Irlanda. Am avut, avem un card pentru serviciile publice care permite cetățenilor să aibă acces la diverse servicii publice cu un singur card. Fie că e vorba de servicii medicale, datele medicale sunt pe acest card pentru uh, ajutoare sociale, pentru locuire, dar s-a considerat că aceste carduri uh, nu respectau legislația privind protecția datelor. Uh, știu că este o situație specifică, dar uh, aș dori să mă întreb în general în legătură cu protecția datelor um, și modul în care sunt comunicate aceste date în afara serviciilor publice. S-a mai întâmplat și în alte țări astfel de probleme legate de protecția datelor și cum au fost depășite. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul din nou doamnei Ingeștat. Vă rog! Mulțumesc foarte mult pentru a doua rundă de întrebări. Deci, le iau în ordine. Vorbim despre servicii fiabile și modul în care asigurăm securitatea cibernetică. Din punctul meu de vedere, noi avem responsabilitatea securității cibernetice a instituțiilor europene, avem uh, un organism uh, interinstituțional care se ocupă de asta, care este un hub informațional care cooperează și cu statele membre, dar siguranța cibernetică este de competența statelor membre și există o cooperare voluntară într-o rețea avansată care permite un schimb de informații și această cooperare s-a sporit în, în uh, ultimii ani. Deci, cred că trebuie să ca împreună să creăm mai multă conștientizare și să fim mai bine pregătiți în toate statele membre și în toate aceste organisme și actul pentru siguranța cibernetică adoptat anul trecut uh, permite să se sporească capacitatea um, operațională a acestei um, comunități. Deci, cred că trebuie să abordăm lucrurile din diferite unghiuri, dar uh, siguranța trebuie să fie la baza preocupărilor noastre. Și mm, acum mm, fac o legătură cu datele, etica și valorile. Europa este în linia întâi. Și devine, mm, sau standardele europene devin standarde globale. Cred că facem lucrurile bine. Am adoptat a doul, al doilea set de linii directoare privind etica și valorile în domeniul inteligenței artificiale și utilizarea datelor și acestea au fost adoptate pe baza experienței practice. Trebuie să continuăm să eforturile să ne asigurăm că serviciile noastre respectă toate criteriile din uh, reglementări și din legislație și din linii directoare disponibile la nivel european. Este foarte important acest lucru, dar nu trebuie să permitem temerilor sau preocupărilor legate de protecția datelor să împiedice fun funcționarea unor servicii de calitate. Și am ajuns aici uh, și revin aici sau ajung aici la întrebarea din Irlanda și anume cum putem servi cetățenii, cum le putem oferi serviciile pe care le doresc și de care au nevoie fără a încălca uh, viața privată. Există diverse soluții și um, Uh, mă voi referi aici la soluția din Estonia, unde cetățenii au controlul asupra datelor lor, știu exact ce se întâmplă cu datele lor și dau aprobarea pentru ce pot fi folosite datele lor. Și aici, din nou, ajungem la schimbul de bune practici între statele membre, ce funcționează în diverse state membre, ca să se asigure respect, protejarea datelor cetățenilor. Dar discuția e în curs și uh, toți, uh, uh toate, toate uh, birourile de, pentru uh, gestionarea informații, uh, informațiilor uh, digitale, cum să se asigure că aceste servicii nu încalcă GDPR-ul și cum se asigură o protecție, un standard minim de protecție. Majoritatea statelor membre au găsit soluții, dar cred că și noi putem face mai multe, instituțiile pot să le ofere uh, mai mult sprijin și urmărim în continuare aceste lucruri. Acum, în legătură cu nivelul ambiției, da, suntem ambițioși și uh, facem lucrurile într-o atitudine, cu atitudine pozitivă. Așa cred că trebuie să fie. Poate nu ajungem exact la nivelul ambiției pe care îl dorim, dar oricum vom avansa. Uh, și încercăm să vedem care sunt diferitele acțiuni care ne vor permite să obținem rezultate. De exemplu, diferențe între statele membre și când vine vorba de infrastructură, nu doar soluții, dar și infrastructură, încercăm Um, ca toate programele Comisiei ale Uniunii Europene să fie utilizate împreună pentru a aborda um, lucrurile la nivel global. De exemplu, avem uh, un program pentru reforme structurale, avem fondurile structurale care oferă sprijin, deci dacă ne uităm la toate instrumentele pe care, de care au nevoie statele membre, vom putea să răspundem la toate aceste nivoi, indiferent unde se află ele, și putem oferi diverse soluții în diversele state membre. O întrebare pusă în runda precedentă de întrebări s-a referit la ideea de a nu complica lucrurile, de a nu spori birocrația. Aceasta este într-adevăr o provocare. Noi nu dorim să digitalizăm birocrația pe care o avem astăzi, nu dorim să transformăm uh, uh, birocrația actuală în ce, într-un serviciu digital, dorim să transformăm procesele, să le revizuim în profunzime și acest lucru este discutat între statele membre, între experți la diferite niveluri și trebuie să pilotăm aceste schimbări cu mare grijă. Revin la ceea ce a spus domnul Ansip, doresc să-i mulțumesc mult pentru colaborarea din trecut și inspirația pe care ne-a oferit-o când am lucrat împreună la comisie. În legătură cu EIDAS, eu cred că EIDAS este o bază foarte bună. Putem să o folosim, urmează o evaluare a DG Connect uh, și vom colabora la aceasta să vedem care sunt nevoile în statele membre din perspectiva noastră administrației publice să vedem cum sau ce, ce, uh, care se vor fi concluziile acestei evaluări, dar și să vedem cum poate fi folosite IDAS în alte sectoare. Vorbim, de exemplu, aici despre ajutoarele sociale sau domeniul sănătății pe care l-ați menționat de asemenea. Cum construim pe baza pe care o avem deja pentru a ajunge la soluții mai bune și Există și alte soluții, cum ar fi schimbul de date în mod sigur. Uh, uh, deci să folosim instrumentele pe care le avem și să le îmbunătățim. Everything we do in our program. Open software, tot ceea ce facem în activitățile noastre e accesibil tuturor de la început și avem și o nouă strategie pentru programe de calculator deschise tuturor. Avem o strategie pentru întreaga Europa, pentru această comunitate, noi facilităm schimbul aici. Avem de asemenea activități de securitate, împreună cu Parlamentul ne ocupăm de acestea. În ceea ce privește problemele care există în programele pentru calculator deschis în, în open software, sunt lucruri pe care le folosim împreună cu comunitățile din open software. E ceva ce ne interesează foarte mult. Cred că am reușit să răspund la majoritatea întrebărilor sau mi-a scăpat ceva formarea și abilitățile. Da, e important. E de asemenea și înșelător pentru că ține și de competențele statelor membre. De fapt, chiar statul meu membru, Suedia, pentru o agenție și-au trimis toți ofițerii la un program pentru analiz de date, un program de formare obligatoriu și când s-au întors, făceau lucrurile, au făcut lucrurile diferit. De deci ce e important? E important să fie instruiți funcționarii publici și și cetățenii în utilizarea soluțiilor. Există foarte multe abilități digitale în programul Europa Digitală. Un lucru important e acolo. Ce facem noi? Noi facem, avem o academie pentru interoperabilitate am avut un prim astfel de eveniment în decembrie cu Universitatea din Leuven. Acolo specialiștii, studenții, cei din mediul academic, funcționarii publici au fost aduși la oaltă astfel încât să discutăm despre abilitățile de care e nevoie și cum le putem promova în Uniunea Europeană. Multe lucruri pe care le putem face și aici interveniți și dumneavoastră cu ideile și inițiativele dumneavoastră și aștept cu nerăbdare orice fel de propuneri de colaborare. Mulțumesc! mulțumesc foarte mult! Bine, vă mulțumim foarte mult, doamnă Ingestad. Cred că astfel putem să încheiem acest punct de pe ordinea noastră de zi. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi și că ați discutat cu noi. Următorul punct, vă reamintesc doar că la ora 16 în această încăpere avem un workshop, un atelier în ceea ce privește regulile pentru comerțul electronic. Rămânem deci în domeniul digital. Și nu știu dacă la diverse doresc unii dintre colegi să menționeze ceva. Bine, atunci voi termina cu datele următoarelor reuniuni, 18 martie la ora 9, atunci ne vom reuni din nou în Comisia Parlamentară. Mulțumesc foarte mult!